de declarația Comisiei cu privire uh, la protecția potrivită a jurnaliștilor și a informatorilor în contextul fraudelor și evaziunii fiscale. Are cuvântul mai întâi doamna Jurova din partea Comisiei. Vă rog. Aici era altceva pe urmă de zi, da. Domnilor și domnilor, Dreptul la libertatea de exprimare e deosebit de important pentru ziariști și alți oameni care lucrează în mass media. Ei trebuie să aibă libertatea să critique, fără teama de a fi puși sub acuzare. Este o trăsătură importantă a unei societăți democratice. S-ar putea permite uh, restricționarea libertății de expresie. Cu toate acestea, astfel de restricții trebuie să fie proporționale. Cu alte cuvinte, restricția trebuie să nu reprezinte mai mult decât este necesar, adecvat și nu excesiv în circumstanțele date. Nu există un sistem armonizat în vigoare în Uniunea Europeană pentru protejarea informatorilor, a celor care trag semnal de alarmă, dar există reguli cu privire la aceștia în anumite domenii concrete, cum e dreptul concurenței al Uniunii Europene sau noile reguli privind regulamentul privind abuzul pe piață, care se ocupă de comportamentele ilegale pe piețele financiare. E vorba de cei care trag semnul aram în ce privește autoritățile publice, unde nu există o legislație europeană aplicabilă, este la latitudinea statelor membre ale Uniunii să legifereze chestiunea în conformitate cu legislația națională de resort în cadrul regulilor Convenției Europene a Drepturilor Fundamentale și a Libertăților Fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, și trecem acum la vorbitorii numele grupurilor politice. În numele PPE are cuvântul doamna Romana Tomciu, un minut. Hvala lepa za besedo. Vsi se strinjamo, da Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Suntem cu toții de acord că evaziunea fiscală și uh, fraudele fiscale sunt o problemă foarte gravă, care afectează economiile noastre și care influențează și uh, nivelul de viață. Încercăm să combatem acest fenomen printr-o serie de metode. Una din uh, instrumente este vorba de uh, este Safe Cloud-ul, un uh, instrument informatic prin care putem să uh, trans, să transmitem informații despre practici de uh, loiale. Când se pune problema cum să implementăm acest instrument, trebuie să discutăm despre mai multe dificultăți cu care ne confruntăm, mai ales de natură legală. E vorba de un domeniu foarte delicat, care până la urmă implică și rolul Parlamentului și protecția datelor personale. Cum putem garanta anonimitatea? Cum se poate să protejăm uh, toate datele? Pe viitor, când uh, se ia o astfel de decizie, noi parlamentarii trebuie să știm că avem un rol important și anume de colegislator și trebuie să ne întrebăm dacă vrem să mergem dincolo de acest rol sau nu. Mulțumesc. Un minut și jumătate, numele S și de are cuvântul Peter Zimon. Mulțumesc, domnule președinte. Da, trebuie să-i dăm dreptate Comisiei că avem, într-adevăr, uh, dreptul să legiferăm aici, avem și în același timp și reguli speciale. Este corect și că este și uh, la nivelul statelor membre trebuie să se ia măsuri, dar vreau să vă întreb dacă crede cineva, crede cineva în această sală că statele membre fac acest lucru singure? Credeți că găsesc regulamente și reguli egale care să găsească un echilibru între interesele juridice de confidențialitate ale firmelor față de state și interesele legitime ale opiniei publice uh, și care, într-adevăr, uh, vor să dea informații, trebuie, pot să-și țină aceste informații despre evaziune fiscală, este vorba de un câmp de tensiune și este foarte greu de găsit un echilibru. Nu putem lăsa statelor membre această competență, pentru că altfel ele vor eșua. De aceea Comisia trebuie să fie curajoasă trebuie să se înțeleagă când este important să se lucideze anumite Uh, secrete, când nu se mai poate vorbi de, de confidențialitate, când e vorba de o chestiune care este relevantă pentru toată societatea, când se trebuie să se încalce aceste principii de confidențialitate și când trebuie să se respecte, pentru că interesul oficial, interesul public trebuie să fie în continuare uh, prioritar și aș vrea să aștept un ast- o astfel de propunere din partea noastră, nu în sensul în care ați văzut dumneavoastră până acum lucrurile ci pentru ca noi, cei care avem ceva de spus în Europa, să încercăm să găsim un consens și pentru ca să putem să avem o soluție bună. Sper atunci ca și Comisia să vină cu o soluție curajoasă și vreau să vă încurajez în acest sens. Mulțumesc! Vielen Dank. Um... Mulțumesc. Două minute în numele liberalilor Marian Harkin. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, intergrupul parlamentar în legătură cu integritate, transparență și crimă organizată va fi lansat mâine seara în Parlamentul European și sper că putem utiliza, să putem utiliza ca un vector pentru a face campanie pentru directiva europeană în apărarea denunțătorilor de ilegalități. Ombudsmanul European a cerut să ne schimbăm cultura, să admitem că se întâmplă și lucruri greșite și eh, acești denunțători sigur că nu ajung să combatem frauda, corupția în instituțiile europene, dar au și ei un rol de jucat ei, ei trag un semnal de alarmă. Însă din instituțiile europene doar două au răspuns insistențelor ombudsmanului european să stabilească reguli interne în legătură cu activitatea de whistleblowing. Celelalte uh, nu au creat politici uh, pentru a proteja aceste persoane. În ce privește protecția persoanelor despre care discutăm astăzi, în legătură cu cazul LuxLeaks. N-am auzit nimic din partea Comisiei, decât că nu există legislație europeană și e la panajul statelor membre, asta știm, însă mă întreb dacă Comisia nu are mai mult de spus pe această temă. Din cauza uh, fenomenului LuxLeaks uh, avem noi acum o inițiativă parlamentară cu acest grup, mai ales uh, într-o perioadă de criză cetățenii vor să vadă echitate, vor să vadă mai multă uh, transparență în sistemul fiscal, vor să știe că guvernele lor și uh, instituțiile europene colaborează încercând să asigurăm această justiție fiscală. După cum știam, spuneam, avem nevoie de o schimbare în cultură, pentru că dacă nu, de aceste ilegalități la toate nivelurile, fie că e vorba de nivelul mare, mic sau intermediar, vor rămâne neverificate și neaflate. Eu cred că unul din cele mai mari mijloace de preîntâmpinare, de a face ceva rău, e teama de a fi prins. Însă, dacă Uh, cei care vor să facă rău știu că potențialii denunțători uh, își vor închide gura, atunci potențialii infractori își vor continua acțiunile. De aceea, uh, doamnă comisar, trebuie să întreprindem acțiuni la nivel european. Mulțumesc. Marin, are you prepared to take blue card from... Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Negrescu? Vă rog. Ă, sunt de acord cu multe dintre afirmațiile pe care dumneavoastră le ați făcut și eu cred că trebuie să îi protejăm pe cei care atrag atenția asupra celor care fac evaziune. întrebarea mea este ce credeți despre cei care au făcut evaziune și practic îi arată cu degetul pe alții care au făcut adică trebuie să îi protejăm și pe aceștia? Eh, nu știu dacă am înțeles exact întrebarea deci ce facem cu cei care sunt evazioniști fiscali și apoi denunță pe alții? Asta e, da? Nu știu care e relevanța întrebării. Evaziunea fiscală e o infracțiune. Și sigur că trebuie pedepsită, dar îmi cer scuze colegului, n-am înțeles contextul în care a pus această întrebare. Dacă aș fi știut, poate v-aș fi putut și oferi un răspuns corespunzător. Thank you. Maybe we can clarify this later. Mulțumesc. Putem clarifica asta mai târziu, spune președintele. Unde Linken spricht... În numele stângii, Guengel Angel, vorbește acum două minute domnul Demazi. Stimate domnule președinte, grupul GUE a cerut acest punct pe ordinea de zi și mulțumesc colegilor pentru că în această seară putem să stăm în această rundă foarte plăcută și să discutăm. Jurnalistul Edouard Perrin a fost uh, cea de-a treia persoană care a fost acuzată în Luxemburg pentru LuxLeaks, datorită lui și lui Antoine de Tur, ne datorăm de fapt Comisia Specială pentru acest uh, subiect. Trebuie să respectăm și libertatea de exprimare și libertatea presei și Luxemburgul a uh, de fapt a încălcat dreptul la libera exprimare și a încălcat drept, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în același timp și Carta Drepturilor Omului. Protecția acestor informații confidențiale nu trebuie să scadă Contribuabilii pierd un uh, miliard, miliard de euro prin uh, evaziuni fiscale în fiecare an și Europa este în depresiune. Și în același timp, cei care plătesc taxele sunt fraierii. Nu trebuie să existe niciun secret în acest sens și niciun cetățean nu poate să facă uz de confidențialitate. De aceea trebuie să fie protejați informatorii, persoanele care transmit aceste informații pentru ca să protejeze interese supreme. Comisia este condusă de către domnul uh, Juncker, care a fost uh, responsabil cu legile în Luxemburg și aștept de la Comisie să atace aceste um, plângeri împotriva jurnaliștilor, așa cum se întâmplă peste tot în lume, în lume democratică și trebuie protejați cei care au uh, făcut dreptate și nu cei care sunt criminali în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule de și pentru că ați respectat timpul. Mulțumesc foarte mult. Acum, uh, din partea vezilor, are cuvântul Eva Jolie, un minut. <coughs> Mm, domnule președinte, doamna comisar, pe 23 aprilie, la Peran, ziarist care a dezvăluit o parte din scandalul LuxLeaks, a fost pus sub acuzare de justiția din Luxemburg ca persoana care a tras semnul de alarmă este urmărit pentru dezvăluirea unui, unor secrete de afaceri. O lovitură la adresa vieții democratice, o lovitură dură, care uh, scoate în lumină un regim brutal, materie de justiție fiscală, dar și de mediu al dreptului muncii. Rolul ziariștilor și acelor care trag semnul de alarmă este vital și în timp ce solicitarea de transparență n-a fost niciodată atât de mare ca acum, Uniunea Europeană prin directiva cu privire la secretul de afaceri, face o alegere a secretului și a opacității. Doamna comisar, cadrul lui Eduard Perrin, ca și cel al lui Antoine Deltour, Tour, sunt uh, inacceptabile. În timp ce ar trebui să fie <clears throat> tratați ca eroi și aparați, vreți să extindeți în 28 de state membre legile unui uh, timp de mult apus pentru interesul uh, celor puțini împotriva interesului general se întâmplă ca noi să cunoaștem numele acestor interese, aparte cunoaștem cine sunt lobiștii, cine sfătuiesc și noua comisie și noul comisar. Ar trebui să clarifice totul în ce privește ce s-a spus despre vechea comisie. Doamnă, mulțumesc. Un minut în numele EFDD, domnul Marco Zani președinte oggi în parlamento si discute di lotta. Mulțumesc. Astăzi se vorbește despre evaziunea și neplata taxelor. Am eh, creat chiar o comisie specială. Toate acestea au fost posibile doar datorită intervenției indispensabile a unor jurnaliști și informatori eh, ca cei care au fost citați aici, care au făcut aceste lucruri publice. Să înțelege, deci, importanța de a proteja în mod adecvat pe cei care decid să scoată la lumină practici ilegale și distorsionând concurența, mai ales în domeniul fiscal. Cine dorește să vadă care sunt cercetări și cazuri pe teme încă neclare, trebuie să aibă și garanții ca și cei care din interior doresc să uh, scoată la lumină toate lacunele sistemelor astăzi în vigoare. E adevărat că mulți din acești informatori au fost și ei compliți sau au înfăptuit practici ilegale sau netransparente. Însă în Europa există sisteme de protecție pentru unii uh, uh, criminali, infractori care au comis crime mult mai grave. Uh, Eh, trebuie să știm care e obiectivul fin- final, să eliminăm toate aceste practici ilegale și de aceea e indispensabil să colaborăm cu aceste persoane și să le protejăm. Mulțumesc. Vielen Dank. Ähm, als Abgeordneter ohne Mulțumesc și din partea neafiliaților un minut Bernard Monod. Mulțumesc, doamnă comisar. Alerta în domeniul fiscal a permis să se descopere scandaluri fiscale precum și LuxLeaks-ul. Justiția și opinia publică n-ar fi putut afla altfel despre aceste afaceri. Deci trebuie să-i protejăm pe cei care au curajul să denunțe aspecte ilegale, luând de multe ori riscuri personale sau profesionale pentru a-i apăra interesele generale ale cetățenilor. Consider însă că uh, protecția celor care dau aceste semnale de alertă trebuie să fie unele acoperite de către, de către uh, politicieni și în același timp timp de legi uh, foarte clare și trebuie de asemenea să se denunțe și, de exemplu, rețele de imigrație clandestină și ilegală. Trebuie însă să se respecte în continuare viața privată. Nu e vorba de o încurajare a unei delațiuni nesănătoase, ci trebuie să se sancționeze de aceea abuzurile. Trebuie ca cei care fraudează sistemul să poată fi pedepsiți foarte repede, dar în același timp trebuie să fie pedepsiți și cei care organizează deliberat aceste Uh, fraude, cum ar fi cabinetul care a activat în domeniul uh, scandalului LuxLeaks. Trebuie să fim coerenți de aceea și pe principii și să delimităm uh, câmpul de acțiune. Dacă este așa, Frontul Național va fi pentru această directivă, pentru protecția celor care dau alertă și pentru protecția jurnaliștilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Mănuș. Acum, domnul Radev, un minut. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Crearea unei pagini eh, de internet eh, pe care pot fi denunțate cazuri legale eh, atenția, în atenția Comisiei Speciale Tax Rulings este o inițiativă riscantă care cred eu că nu va da rezultatele scontate. Asta din mai multe motive în primul rând că s-ar putea comite abuzuri, s-ar putea uh, ar putea să asistăm la vendete. Verificarea informațiilor de pe, aceste, de pe această pagină internet ar uh, necesita eforturi uh, suplimentare și competențe de care nu dispune Parlamentul European. Păi, având în vedere avizul negativ al Serviciului Juridic al Parlamentului European, noi n-am putea garanta anonimatul acestor persoane uh, care trag un semnal de alarmă, pentru că în calitate de europarlamentar noi nu beneficiem de protecția juridică de care beneficiază jurnaliștii. Și în al treilea rând, Uh, crearea acestor secure clouds, deci uh, site-uri internet uh, sigure și impenetrabile, ar putea crea un precedent periculos care să se aplice și în alte cazuri negative. Ce am face dacă s-ar produce aceste efecte nedorite? De aceea, eu spun că nu avem nevoie de o asemenea pagină de internet. Mulțumesc. Minuten, jetzt die Kollegin Ana Gomes. Ana Gomes, un minut și jumătate. Europeia nu asigură protecție legală Mulțumesc. Există multe state membre care nu acordă protecție juridică adecvată celor care denunță corupție, evaziunea fiscală și alte infracțiuni. Atât de ce Parlamentul, în raportul final al Comisiei Speciale din 2013, a cerut Comisiei o propunere legislativă și un program eficace care să apere pe cei care gestionează care denunță proasta gestiune în domeniul uh, public și privat pe plan național sau în uh, domeniul extern. E ceva care se aplică și scandalului League, Este deranjant că un stat fondator acuză ziariștii și alții care au tras semnul de alarmă că au arătat cazuri de dumping fiscal practicat de administrația în Luxemburg și companii private. Institutul autorităților din Luxemburg încalcă interesul public și sunt o dovadă de dispreț față de dreptul la informare, la transparență, elemente cruciale ale democrației noastre. Antoine Elon și colegul său a informat cetățenii în legătură cu practici nedrepte și posibil ilegale. Și cred că importanța acestor dezvăluiri este mai importantă decât uh, ce se consideră că e o încălcare a legii luxemburgheze cu privire la confidențialitatea contractelor, care trebuie să fie declarată ilegală dacă se adoptă regulile propuse de Comisia Europeană pentru schimb de informații în materie de acorduri fiscale. De ce fac un apel la bun simț pentru Ministerul Public din Luxemburg să renunțe la aceste acuzații. Perfect, o aterizare la minut. Mulțumesc foarte mult. Un minut acum, Mariza Matiaș, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Noi dezbatem aici uh, o chestiune specifică. Jurnalistul Eduard Perrin a făcut o dezvăluire în legătură cu cazul LuxLeaks și este acuzat acum. Este foarte interesant pentru opinia publică să aflăm acest lucru și Comisia Specială din Parlament uh, este de aceea și uh, a fost de aceea și creată. Domnul Juncker și nu domnul Perrin este vinovat și deci trebuie să nu uităm că cei care prejudicează cetățenii îi uh, conduc acum Comisia Europeană, ceea ce ne arată cât de departe am ajuns. Și cred că uh, de aceea și reputația instituțiilor europene nu este foarte bună la cetățeni. Dacă nu se face nimic pentru a-i proteja pe acești oameni, atunci bineînțeles că nu trebuie să ne mai mirăm că instituțiile europene nu se bucură de încredere la cetățeni. Trebuie să-i protejăm pe informatori, nu trebuie să-i uh, atacăm și să-i și trebuie să-i protejăm în general. Mulțumesc foarte mult, domnul Sean Kelly, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte, sunt de contația cuvântul la acest subiect important. <clears throat> la un sport, arbitru este cel care suferă în fluier. De obicei, arbitrul nu e cineva iubit și totuși probabil că este respectat și e cineva necesar. Același lucru e valabil și aici pentru cei care suflă în, în, suflă în fluier, ca să spunem așa, în interesul public. E nevoie de curaj, chiar dacă nu sunt foarte popular după aceea, mai ales expunând anumite acțiuni ilegale în ce privește evaziunea fiscală, evitarea plătirii taxelor și impozitelor de către mari companii multinaționale care s-au dovedit foarte pricepute. Cred că pentru a economisi mie de miliarde pe care le pierdem din cât se spune prin aceste metode ilegale în fiecare an, E un lucru de salutat și cel care trece semnul de alarmă merită toată fără aceasta nu s-ar fi ajuns la <clears throat> acorduri cu aceste companii îngrozitoare. Mulțumesc. We now come to the catch the eye. Um... Trecem acum la momentul intervențiilor spontane și notit Maria are cuvântul mai întâi un minut. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα φιδωλή στη δήλωσή της. Καταλαβαίνουμε για ποιους λόγους. Η a fost foarte succintă în răspunsul său momentan. Noi înțelegem că există evaziune fiscală. Evaziunea fiscală este un act antisocial și poate să iasă la iveală și prin uh, jurnalism investigativ, de exemplu. Rapor, um, și de aceea reportajele de jurnalism trebuie să uh, nu fie amenințate cu acțiunea judiciară. Ă, acțiunea împotriva lui Eduard Peran este inacceptabilă pentru că acest ă, jurnalist a adus la lumină scandalul LaxLeaks și a cerut ca multe state să-și preia responsabilitatea pentru că sunt paradisuri fiscale și pentru că dau posibilitatea companiilor multinaționale să evite plata impozitelor. Ceea ce se întâmplă acum este ilegal, este inacceptabil și este împotriva Convenției Europene pentru Drepturile Omului. Deci, suntem împotriva acestui fenomen pentru că este împotriva libertății de exprimare. Mulțumesc! Merci bien. Mulțumesc foarte mult, domnul Miguel Nigas, acum un minut. Os paraísos fiscais, a fraude e a evasão fiscal. Paradisuri fiscale, fraudă, evaziune fiscală, toate acestea sunt în prim planul actualității politice și mediatice. Practic, întregul sistem capitalist e pus sub acuzare. Iată, el se dovedește că este putred în interior și uh, sigur că treb- trebuie să protejăm pe cei care lansează un semnal de alarmă. Faptul că noi uh, discutăm dacă da sau nu să-i protejăm uh, e dovada falimentului acestui sistem care favorizează doar marile uh, companii. Puterea politică uh, e prizoniera puterii economice, asta pe spezele populațiilor. Faptul că domnul de tu riscă să fie condamnat la patru ani sau mai mult de închisoare și la o amendă de uh, Uh, sute de mii de euro, uh, arată că regulile care se aplică sunt complet uh, uh ilogice. Mulțumesc. Nu sunt alți colegi la Catch the Eye, așa că vreau să dau cuvântul acum comisiei din nou, doamnei Jurova, adică. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această discuție. N-aș vrea să dau impresia că Comisia Europeană nu face nimic V-am spus că avem mai multe proiecte de acte normative în care protecția celor care trag semnul de alarmă este inclusă. Ce s-a spus aici că acești whistleblowers trebuie să fie respectați pentru că îndeplinesc o sarcină foarte importantă pentru societate, democrație și pentru lege. Și ar trebui, prin urmare, să-i apărăm. Ce v-am spus înainte, ar trebui să se facă prin legislația națională. În ce privește nivelul european, am menționat deja faptul că protecția s-a inclus în directiva privind abuzul de piață. S-a vorbit aici despre protecția datelor. Aș vrea așadar să vă informez că grupul de lucru 29 a emis unele orientări pentru statele membre în legătură cu modul în care să îi apere pe cei care trag semnalul de alarmă în legislația de protecție a datelor pe plan național. De asemenea, să vă informez că directiva împotriva spălării banilor uh, murdari, adoptată anul trecut în decembrie, cuprinde o parte care include și protecția celor care informează în legătură cu tranzacții financiare suspecte. Un alt element extrem de important. Revenind la LuxLeaks, pe care le-ați menționat de mai multe ori aici, desigur. Eu sper că înțelegeți că nu poate Comisia Europeană să se amestece în competența statelor membre. Și așa stau lucrurile cu cazul menționat aici. Cu toate acestea, întreprindem măsurile necesare pentru a mări transparența în ce privește deciziile fiscale ca măsură preventivă pentru a combate evaziunea fiscală și evitarea plății taxelor și impozitelor, pentru a apărea mai bine pentru cei care trag semnul de alarmă de la nivel european. Vrem să introducem acele măsuri prin care publicul va obține informațiile într-o manieră foarte transparentă în legătură cu avantajele date de statelor membre diverselor societăți comerciale în sfera fiscală. Și deja la nivelul Comisiei s-a aprobat primul pas, raportarea de către statele membre. Această raportare va utiliza registrul central, așadar toată lumea va vedea când sunt adoptate aceste decizii fiscale, într-o a doua etapă ar trebui să existe o raportare la nivel de țară și din partea companiilor, lucru care se va evalua în următoarele câteva luni pentru a ne asigura că este într-adevăr cea mai eficientă măsură pentru realizarea obiectivului urmărit, uh, și anume transparența și informarea completă a cetățenilor europeni. Așadar, consider că aceste etape și acești pași de prevenție vor contribui și ne vor ajuta să combatem evaziunea fiscală și evitarea plății adecvate a taxelor și impozitelor, desigur împreună cu protejarea celor care trag semnal de alarmă a informatorilor și la nivel de stat membru acest lucru poate să ajute la rezolvarea problemelor despre care am vorbit aici. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Mulțumesc, astfel se încheie această dezbatere.